și vom face o pauză foarte scurtă ca să permitem doamnei comisar Georgieva să vină să ia loc. Să știți că nu plecăm nicăieri, doamnă Georgieva, nu trebuie să uh, vă grăbiți. Okay, I think everyone is in place, so our next... Toată lumea s-a așezat, deci ultimul punct de pornire de zi, raportul doamnei Gresle în ce privește secretariatul uh, Comitetului de Supraveghere OLAF și dau cuvântul doamnei Gresle. Doamna vicepreședinte, vă mulțumim. Această revizie a regulamentului OLAF pe care o dezbatem astăzi arată foarte clar că instituțiile de la Bruxelles sunt eficiente. La doar 12 săptămâni de la prezentarea propunerii Comisiei, Raportul este negociat și pe masa dumneavoastră și a noastră. Sper că va fi votat uh, favorabil. Mulțumesc Comisiei și Consiliului și președinției neerlandeze care și-a demonstrat în mod impresionant eficiența. Este uh, un rezultat super atât pentru Consiliu uh, cât și pentru noi și sper să dea fie exemplu pentru alții. Revizia este una la regulamentul care este valabil încă din 2013. Secretariatul cu opt membri, care a fost mem- uh, integrat în Consiliul de Supraveghere OLAF, a fost externalizat astfel și uh, trecut în organigrama Comisiei. Până acum, aceia care au fost, uh, fost uh, membri ai Comisiei de Supraveghere a OLAF au fost subordonați directorul general OLAF Uh, aici au apărut riscul de uh, conflicte de loialitate și de interese. Această, acest deficit acum este rezolvat și uh, conferă mai mare independență Consiliului de Supraveghere. Pe viitor, Consiliul de Supraveghere își va putea exercita funcția de inspecție și de monitorizare mai eficace. Pentru Acum este important ca Consiliul de Supraveghere să nu întâlnească alte obstacole în calea sa. Secretariatul va trebui să fie cazat de fapt în continuare în clădirile și spațiile OLAF pentru a avea acces la documentele securizate și sistemele IT ale OLAF trebuie evident uh, luate măsuri astfel încât uh, să nu existe conflicte de interese și uh, dezavantaje ale personalului din secretariat sub aspectul carierelor lor. Comisia mâine va face înainte de vot o declarație în acest sens. Nu vă ascund faptul că această revizie este în același timp și dovada unui eșec, unei greșeli, adică revizia a fost necesară și pentru a limita puterea și poziția tot puternică a directorului general a OLAF. Este trist această dovadă de lipsă de profesionalitate, de lipsă de calități de management din partea directorului general față de colaboratorii săi și organul, organismul de supraveghere. Întotdeauna au existat probleme uh, care s-au acutizat uh, în ultimele 24 de luni. Și această revizie reacționează la situația care s-a instalat vom observa și vom monitoriza pe viitor dacă noul regulament OLAF uh, va submina în vreun fel uh, poziția și drepturile Consiliului de Supraveghere. Cred că problemele actuale solicită atât Olaf cât și directorul său general să acționeze imediat și uh, uh, să știți că după reformă înseamnă înainte de reformă. Deci uh, și după această revizie vom insista asupra monitorizării situației la OLAF, vrem să creăm mai multă echitate, mai multă transparență și claritate în investigațiile OLAF, Eh, vrem să limităm eh, intervențiile OLAF la domeniul penal, așadar vă solicit eh, și vă rog să votați mâine favorabil proiectul de revizie a regulamentului. Mulțumesc! Invite. Mulțumesc și acum o invit pe doamna comisar Gheorgheva să răspundă. I, I would... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc din toată inima doamnei Gresle, doamna raportor, pentru toate eforturile pe care le-a depus pentru a aduce în dezbatere în această seară propunerea de față, am propus-o din partea Comisiei la începutul lui martie și, într-adevăr, e vorba de o evoluție foarte rapidă, cea la care asistăm acum și, iată, cele trei instituții au reușit să lucreze împreună pe acest subiect. Ieri am uh, întâlnit pe cei din Um, Comitetul de Supraveghere și vreau să transmit uh, uh, gratitudinea uh, membrilor acestui comitet de supraveghere pentru că sugestiile lor au fost preluate în această propunere. Este foarte clar că acest comitet de supraveghere devine mai independent și se separă secretariatul de partea bugetară și de serviciile care sunt oferite. Vreau să subliniez că Comitetul de Supraveghere a fost foarte activ și președintele și membrii săi și-au exercitat autoritatea atunci când a fost cazul. Nu știm dacă acest comitet a fost subminat vreodată efectiv, însă știm bine că percepția unei oarește lipse de independență e întotdeauna ceva îngrijorător. Am ascultat cu atenție așadar pe membrii Parlamentului dumneavoastră, pe membrii Comitetului de Supraveghere pentru a găsi o soluție cât se poate de clară la ceea ce a fost perceput ca o tentativă de restricționare a independenței lor și foarte practic ce s-a propus și anume ca bugetul Comitetului de Supraveghere, mă scuzați, spune doamna comisar, nu, de fapt acest buget al uh, Comitetului de Supraveghere a fost depus uh, la PMO și acum, deci la, la Departamentul de Finanțe și acum și secretariatul este atașat acestei structuri. E vorba de o mișcare pur administrativă pentru a facilita bugetar și administrativ vorbind uh, funcționarea acestui secretariat, nu îi va afecta acestuia independența și nu îi va afecta nici resursele financiare și nici personalul afectat. Noi credem că asta clarifică foarte bine situația. S-a convenit că Comisia va face o declarație în acest sens mâine și sper că această propunere va fi votată. Încă o dată vreau să vă spun că noi la comisie suntem foarte hotărâți să facem tot ce este posibil pentru ca o instituție atât de importantă ca OLAF, precum și Comitetul de Supraveghere al OLAF, să fie pe deplin sprijinite pentru ca ele să-și facă în mod independent și în mod eficace munca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă președinte, uh, uh, uh, acum dau cuvântul doamnei Sarvama. Honorable Chair, Doamnă președinte, stimată doamnă comisar, vreau să salut declarațiile de bun simț ale comisiei și tupeul și curajul uh, raportoarei, care pot să apară ca fiind raționale, dar care de fapt sunt uh, rezultatul unei lupte cu ceva ce ar fi trebuit să existe Rolul important pe care îl joacă Comitetul de Supraveghere al OLAF nu trebuie să fie um, ignorat de nimeni. Ei trebuie să se asigure că fondurile sunt bine folosite. Însă, în această, um, ca să-și îndeplinească misiunea, au nevoie de un secretariat demn de acest nume. Secretariatul trebuie să fie independent de toată lumea. De aceea trebuie să avem o finanțare directă uh, garantată de către comisie, care să fie separată de uh, finanțarea pentru OLAF. Și e foarte bine că și comisia este de aceeași părere cu noi în această privință. Însă, în ceea ce privește chestiunea uh, existenței secretariatului în aceeași clădire cu cea a Olafului și cea a Comitetului de Supraveghere. Eu vreau să fiu cât mai clar cu putință. Noi avem de-a face cu o chestiune foarte serioasă în cadrul UE. A muta secretariatul dintr-o clădire folosind argumente uh, artificiale este o tendință periculoasă, pentru că noi, de fapt, doream să concentrăm toate activitățile de anchetare din Uniunea Europeană și nu trebuie să ne concentrăm pe asemenea uh, detalii mărunte. Este normal să existe contacte directe între secretariat și Comitetul de Supraveghere. De aceea, e important ca acesta să rămână în clădirea Olafului. Mulțumim, doamne raportor, că s-a uh, asigurat de faptul că uh, bunul simț a, a triumfat. Mulțumesc acum, doamna Iara Sender. Presidenta, si también expresar... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule comisar, și eu sunt foarte mulțumită de tratarea și negociarea foarte rapidă a acestui regulament. Încercăm să soluționăm o problemă care este de altfel mult mai complexă decât uh, arată textul. Există o tensiune între OLAF și Comitetul de Supraveghere, uh, care în ultimii ani s-a uh, acutizat în ultimele luni. Au această intensificare a tensiunilor a avut și repercursiuni la nivel profesional și uh, încălcările au uh, devenit din ce în ce mai grave, uh, s-a ajuns la certuri, imunitatea directorului Olaf a fost suspendată, deci trebuie să vedem cum cum funcționează lucrurile și cum vor continua în viitor. Odată ce independența va fi restabilită, sper ca Comitetul de Supraveghere să-și poată relua activitatea, adică să supravegheze independența OLAF vis-a-vis -vis de comisie și alte organe și instituții. Recomandările uh, obmanului pentru protecția datelor trebuie uh, să fie respectate. Nici acest lucru nu s-a întâmplat. Iar uh, trebuie garantate condiții eh, imparțiale și de eficiență pentru investigațiile OLAF. Eh, sigur, secretariatul eh, și comitetul de supraveghere trebuie să dobândească noi statute și noi relații între ele. Vreau să întreb uh, atunci uh, pe doamna comisar, Comitetul de Supraveghere cui îi va raporta, pentru că acum mandatul este unul reformulat, dar trebuie să știm și cui îi va da socoteală Comitetul de Supraveghere, pentru că, pentru că există riscul ca acest Comitet de Supraveghere să fie inclus în structura Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă bineînțeles, este bine, este chiar esențial ca uh, un birou antifraudă să fie întotdeauna imparțial. El trebuie să fie credibil, cât mai credibil posibil. Așa trebuie să stea lucrurile și el trebuie să fie independent de secretariatul său. Așa trebuie să se întâmplă. Și trebuie să spun că, într-adevăr, avem amendamente cât se poate de nobile de la comisiile noastre și este foarte clar, recunosc acest lucru și, într-adevăr, Comisia spune însăși că nu trebuie să interfereze cu activitățile de monitorizare ale Comitetului de Supraveghere. Deci eu cred că sunt multe lucruri pozitive aici. Acum, dacă se merge suficient de departe, asta nu știu și nu știu dacă lucrurile vor fi la fel de clare uh, Ehm, și în viitor eh, vom vedea. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Le Breton. Mulțumim. Domnul Le Breton are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Biroul de luptă împotriva fraudei OLAF s-a creat în urma scandalului care a dus la căderea Comisiei de la Bruxelles în urmă cu 17 ani. Trebuia să lupte împotriva fraudei și corupției în Europa, dar este un eșec. Olaful a adus atingere dreptului apărării și presumției de nevinovăție de nenumărate ori. Recent, imunitatea diplomatică a directorului său a fost ridicată la cererea justiției belgene. Un comitet de supraveghere compus din 5 personalități independente trebuie să controleze Olaful, dar nu a putut până acum să-și exerciteze misiunea din două motive. Mai întâi pentru că depinde de Olaf, care gestionează bugetul, și apoi pentru că directorul Olafului refuz, refuză să-i dea acces la documentele aferente, ceea ce este un scandal. Mă bucur că avem acum un text care propune să îmbunătățească independența Comitetului de Supraveghere. <clears throat> Dar cred că trebuie să mergem și mai departe Olaf a multiplicat persecuțiile și abuzurile de putere. Ar fi mai bine să-l suprimăm și să-l înlocuim eventual cu un alt organism ca să pornim cu dreptul. Mr. Corvin Mica, one... Mulțumesc, domnul Corbin Mica, un minut. Szanowna pani komisarz, raczy sobie chyba... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doamna comisar poate a glumit uh, când a spus că am uh, uh, când am spus că uh, când a spus că Olaf nu poate desfășura o investigație de una singură și că pentru asta este nevoie de un parchet european. Acum am retras imunitatea directorului Olaf, um, cu toate că nici acest lucru nu este foarte cert și dacă uh, Uh, acest uh, director uh, Olaf aduce acuzații la adresa a trei comisari european, europeni, îmi cer scuze, atunci mă întreb dacă, dacă mm, mai sunt considerate valabile aceste acuzații. În ce, în ce privește secretariatul, poate că, poate că trebuie retranșată foarte rapid uh, problema sediului secretariatului, dar mai importantă este eventual schimbarea compoziției Comitetului Supraveghere. Mulțumesc, domnul Federer. Opacoval se, protože uh, Mulțumesc. Uh, řeč excelentní. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot decât să repet, să reiterez cele spuse de antevorbitorii mei, colegi deputați. Doamnă comisar, Vreau să spun încă o dată că transparența și integritatea reprezintă priorități pe care le avem în comun, adică și PPE-ul, și Parlamentul, și Comisia Europeană. Tocmai de aceea avem nevoie de autorități independente care să poată investiga fără imexiuni acuzații și suspiciuni de corupție sau de alte infracțiuni. O astfel de agenție, autoritate este OLAF. OLAF trebuie să fie independent, așa cum și Consiliul de Supraveghere al OLAF trebuie să fie supra, independent da? pentru a putea să urmărească dacă ceva nu este în regulă la Olaf. Atât Consiliul, Comitetul de Supraveghere cât și Secretariatul OLAF sunt indispensabile, esențiale pentru OLAF, dar trebuie să fie independente de OLAF. Și cu asta vă doresc o seară frumoasă. Pitera. bon. Mulțumesc, doamna Pitera. Un minut. pani Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În mai multe rânduri, uh, Parlamentul nostru a cerut Comisiei să vină cu un regulament pentru a spori independența Comitetului de Supraveghere a OLAF. Până acum am avut rezerve în ceea ce privește această independență. Este clar că Comitetul de Supraveghere uh, atunci când acesta are legături financiare și personale cu instanța pe care o controlează, aici apar dubiile și îndoierile. Și atunci modificările la regulamentul de funcționare au fost necesare pentru a înlătura orice fel de suspiciuni în acest sens. Ei bine, acum, odată cu aceste modificări bugetare, această independență va fi favorizată și de aceea mulțumesc uh, doamnei comisar pentru că a ascultat propunerile noastre ale Parlamentului. Mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Poșpiși, la Catch Eye, intervenții spontane. Un minut. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchal tuto debatu, protože musím... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am urmărit cu atenție discuția în Republica Cehă urmărim cu mare atenție și îngrijorare tema independenței OLAF. Și nu e nimic uh, nou pentru noi, pentru că uh, momentan, uh, tocmai din cauza acestei probleme de independență, nu se poate tranșa conflictul în jurul vicepremierului nostru. Deci, Olaf trebuie să fie independent pentru ca opinia publică cehă să accepte o judecată ulterioară în cauza în speța Babeș. Trebuie să fim siguri că nu există imixtuni politice și uh, uh, orice decizie legată de Olaf va uh, avea impact asupra stabilității politice în uh, Cehia. Vă garantez, doamnă comisar, că pentru noi, pentru electorii noștri, această problemă a independenței Olaf este de maximă importanță și are un impact politic concret asupra țării noastre. Mulțumesc, domnul Marias. Vă mulțumesc. Olaf este un oficiu util pentru cetățenii europeni, pentru că, în mod normal, veghează la respectarea transparenței Însă, secretariatul și comitetul de supraveghere trebuie să se afle în aceeași clădire, nu trebuie să existe între ei conflicte de vreun fel sau conflicte de interese. Dacă Olaful luptă împotriva fraudei, atunci trebuie să fie un model de transparență și de eficiență, mai ales uh, dacă dorește să prevină evaziunea fiscală. Au existat escrocherii cu bani europeni de milioane de euro în ultimii ani și Olaful n-a reușit să uh, ne permite să recuperăm decât un procent mic din acești bani. Este important ca Olaful să lucreze în mod mai activ ca să combată uh, evaziunea fiscală de către companiile europene și multinaționale. Mulțumesc, acum dau cuvântul doamnei Georgieva. Mulțumesc pentru comentariile care au fost exprimate aici și au fost adresate mai multe întrebări comisiei. În primul rând, în ceea ce privește secretariatul, dacă el va continua să fie uh, bazat în vechea clădire a Olafului, pot să confirm că da, secretariatul va fi amplasat acolo, în clădirile Olafului și va exista un acces de plin la informații în acest sens. Apoi s-a pus o întrebare, sau mai bine zis un dubiu exprimat în legătură cu dacă nu cumva, secretariatul nu va fi cumva absorbit de, de comisie, înglobat și vreau să vă spun că noi am luat foarte în serios chestiunea alocării uh, ca atare a personalului și am avut mai multe scenarii la dispoziție pentru a vedea ce resurse umane avem de la uh, biroul de plăți sau de la secretul general, dar am ales această primă opțiune pentru că e vorba de un birou independent, fără alte legături și are o vocație administrativă. El poate foarte bine să găzduiască secretariatul și acolo poate fi urmărit bugetul, acolo pot să fie, să, să fie, să fie primiți uh, lucrătorii, angajații și așa mai departe. Și dacă ne uităm la serviciile din organigramă, mi s-a părut că era locul ideal, cel mai neutru, cel mai independent, unde putea să acționăm și de aceea am și făcut acest lucru. S-a mai făcut aici un comentariu în legătură cu amplasarea secretariatului, cât de importantă e aceasta, dar mai și, și mai importantă este componența Comitetului de Supraveghere, dacă nu cumva acesta ar trebui să poată să fie renoit. Și vreau să vă spun ceva ce doamna Gres știe foarte bine, și anume că noi ne-am propus să identificăm uh, la alte instituții posibili membri ai acestui comitet de supraveghere și ne-am pus de acord asupra cinci noi membri care vor, uh, își vor prelua atribuțiile pe măsură ce membrii actuali își vor vedea mandatul uh, terminat. Încă o dată e vorba de persoane înalt calificate și cred că, instituțional vorbind, noi suntem într-o situație ideală cu acest comitet de supraveghere care este pe deplin competent și poate să-și facă misiunea care i-a fost încredințată. Nu ne-a preocupat foarte mult această chestiune a unei perioade de tranziție noi avem mare încredere în oamenii care sunt vizați, care sunt pe listă, care sunt pe lista de rezervă și suntem foarte foarte încrezători că procesul de, final, de nominalizare va fi finalizat și asta într-o bună cooperare interinstituțională. Acum dau cuvântul doamnei Grasle, doamna raportor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc uh, și tuturor colegilor pentru observațiile pe care le-au făcut. Aveți într-adevăr dreptate. Problema este una complexă și dumneavoastră, doamna comisar sunt, uh, și vicepreședinte, sunteți prima care a încercat cel puțin să soluționeze o problemă. Să nu uităm că Astăzi este data începutului unor noi relații între uh, Comitetul de Supraveghere și instituția despre care vorbim și sperăm că această nouă relație se va, va evolua în direcția cea bună. Reiterez cele spuse de colega Ayala Sender. Uh, și noi suntem părți interesate, părți vizate, care Trebuie să ne asigurăm că Comitetul de Supraveghere și OLAF își fac munca așa cum trebuie și, că, și sper că uh, Comitetul de Supraveghere va avea o relație bună de colaborare cu Parlamentul, așa cum se cere și cu Comisia Europeană. Cred că după aceste reflexii trebuie să mergem mai departe, trebuie să vedem cum uh, putem închide anumite viduri legislative Uh, cum putem rezolva problema uh, accesului Comitetului de Supraveghere la documente de anchetă. Uh, trebuie ca rapoartele finale ale anchetelor să fie accesibile pentru uh, Uh, pentru ca Olaf să poată asigura o imparțialitate și uh, pentru a se putea asigura um, uh, apărarea la nevoie a persoanelor care sunt vizate de anchetele Olaf, dar care nu au niciun drept la replică. Poate că în contextul actual în care a apărut, iată, și parchetul european, EPO, să uh, Uh, se recontureze toate aceste relații uh, în jurul anchetelor desfășurate de Olaf. Trebuie, nu știu încă exact care va fi acel drum pe care vom merge înainte, dar trebuie să colaborăm la acest uh, drum și la acest